Seduta e aperta. Buongiorno a tutti. Deschidem reuniunea. Bună dimineața tuturor. Începem cu o comunicare. Doamna Jane Collins părăsește grupul ENF și se înscrie în grupul EFDD începând cu data de 17 aprilie 2019. Altă comunicare, se referă la faptul că doamna Elisabeta Gardini uh, părăsește grupul PPE și aderă la grupul ECR tot din data de 17 aprilie 2019. Inițiamo con uh, l'ordine del giorno. Haideți să începem cu ordinea de zi. Avem uh, raportul domnului Ghion Balas, coordonarea sistemelor de securitate socială. Și are cuvântul raportorul, domnul Balas, uh, pentru patru minute. Vă rog. Monsieur le, le Président, en décembre 2000... Mulțumesc, domnule președinte. În decembrie 2016, revizuirea regulamentului 800 83, codarea sistemului de securitate socială a fost propusă de către Comisie. Da, există astăzi necesitatea de a îmbunătăți uh, considerabil situația privitoare la libertatea de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană, pentru că ne confruntăm cu un paradox și anume că există o piață care permite libertatea de circulație, însă avem sisteme sociale foarte diferite între ele și deci avem și situații în care uh, lucrătorii sunt uh, foarte fragili, în sensul că nu le sunt protejate drepturile, drepturile nu le sunt recunoscute în altă țară și de aceea trebuie făcută această revizuire. Am uh, muncit în Parlamentul European mai mult de un an de zile cu ambiție și cred că am ajuns la trei uh, progrese uh, majore. În primul rând, uh, este, este ceva esențial și anume uh, consolidarea legislației care se poate aplica, adică faptul de a ști care e legislația care se aplică unui uh, lucrător mobil, lucrător detașat, de exemplu. Dar uh, pentru asta e o chestiune esențială care se pune astăzi și anume să ne asigurăm că un lucrător, un lucrător este afiliat într-adevăr unui sistem de securitate socială și că deci beneficiază de toate uh, drepturile respective. De aceea am propus să existe trei luni de muncă prealabilă înainte de a uh, putea detașa un lucrător în altă țară ca să ne asigurăm că există o legătură între un lucrător și un sistem de securitate socială Asta sigur ca să evităm fraudele masive, că știm că se comit fraude masive în acest domeniu. Și apoi o altă propunere a fost reținută și anume notificarea prealabilă uh, făcută de către o firmă de, uh, a faptului că se detașează un lucrător în altă țară. E esențial astăzi pentru că știm că o mare parte din lucrătorii detașați în altă țară nici măcar nu sunt cunoscuți în această țară, pentru că sunt anumite legislații naționale care Uh, din, admit ca dincolo de anumită perioadă să nu mai fie nevoie de niciun fel de document pentru ca un lucrător să meargă să lucreze în altă țară și să, să nu se facă niciun control. Cred că aici e o încălcare gravă la demnitatea lucrătorilor, la securitatea lor, la dreptul lor de a fi afiliați la un sistem de securitate socială. De aceea există această propunere de notificare. Apoi, îmbunătățirea cooperării între state, asta și-a dorit Parlamentul, mai ales printr-un sistem foarte original și e vorba de o consângere la adresa statelor membre că se depune o cauțiune, dar există și libertatea de circulație pentru că există și o flexibilitate, mai ales pentru uh, lucrători, prevăzută pentru aceștia în capacitatea lor de a trece de la o frontieră la alta. Apoi, măsuri de justiție socială cu cele șase luni de exportare. Cum uh, putem imagina că cineva lucrează ani de zile în într-o țară și uh, când pleacă are dreptul doar la 3, 3 luni de exportare drepturilor sale de șomaj, 6 luni e ceva mai bine, sigur, dar ne-am gândit pentru uh, lucrătorii frontalieri să existe această libertate de afiliere la sistemul de securitate socială și asta este un mare progres. Și vreau să spun lucrul următor, mai ales către cei din, de la dreapta, dar nu numai. Să nu credeți că Eh, dacă limitați populismul și naționalismul, veți eh, putea să răspundeți acestor curente, mai ales eh, că adesea e chiar un paradox că anum, anumiți naționaliști au devenit mai înțelepți decât dumneavoastră în ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială. Deci, vă rog, nu mai faceți acest obstrucționism parlamentar permanent, dați drumul la dezbatere, dați drumul la vot ca noi, Parlamentul, să putem avea o poziție puternică în vederea viitoarei legislaturi. Haideți să votăm uh, această primă lectură și pentru viitor vreau să spun doamnei comisar, care îi mulțumesc pentru toată munca făcută, vreau să-i spun că sunt total de acord pentru ca regulamentul de coordonare de acum să fie revizuit cu majoritate simplă în Consiliu, ca să nu mai există acest blocaj constatat, mm, mai ales, iată, doar acum două săptămâni, ar fi un pas înainte major pentru lucrătorii europeni care în sfârșit ar putea fi protejați față cu egoismele naționale. Mulțumesc. Al... Președintele, mulțumim raportorului, iar acum are cuvântul doamna comisar Tyson, care îi mulțumesc pentru faptul că este astăzi aici alături de noi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule raportor stimați eurodeputați mă bucur să fiu astăzi aici pentru această dezbatere referitoare la revizuirea coordonării sistemelor de securitate socială. Acum, la 15 ani de la legislația inițială, se propune modernizarea acesteia pentru a face față provocărilor care au apărut între timp în ceea ce privește îngrijirea pe termen lung, prestațiile de șomaj, prestațiile pentru lucrătorii detașați și așa mai departe. Dorim să asigurăm echitatea și justiția pe piața internă. Și vreau să mulțumesc raportorului, domnului Guillaume Balas, și tuturor eurodeputaților mulți din Parlamentul European care au investit foarte multă energie în acest dosar pentru a aduce îmbunătățirile pe care le așteaptă cetățenii noștri, lucrătorii noștri, dar și întreprinderile noastre. Trebuie să fie facilitată uh, primirea de indemnizații de îngrijire a copiilor de către toți părinții. Trebuie oferite mai multe oportunități tuturor celor care caută un loc de muncă, inclusiv la nivel transfrontalier. Acestea sunt câteva idei care ar îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor. Pentru mine, stimați eurodeputați, a fost întotdeauna esențială coordonarea sistemelor de securitate socială cu norme care să fie clare, corecte și care să fie, poată fi puse în aplicare. Aceasta este singura modalitate de a asigura susținerea continuă a pieței noastre interne. Ce înseamnă corectitudine? Înseamnă că regulile să fie echitabile pentru toată lumea, și să nu fie menite să aducă beneficii unei categorii sociale în detrimentul celorlalte. Înseamnă să luăm în considerare interesele tuturor statelor membre și statelor membre de origine și celor gazdă. Corectitudine înseamnă norme care permit cetățenilor mobili să se miște între țări în condiții adecvate și să ia în considerare interesele contribuabililor și interesul de a întreține sisteme de securitate socială adecvate. Corectitudinea pentru mine înseamnă și să existe oportunități de afaceri pentru toate companiile și pentru persoanele um, care au activitate independentă, astfel încât să poată să servească clienții în Europa, fie că e vorba de consumatori sau de alte întreprinderi. Corectitudinea înseamnă și să se mențină și să se îmbunătățească instrumentele pentru a lupta împotriva fraudelor și abuzurilor. Acestea sunt principiile pe care ne-am bazat propunerea. Acestea au fost și obiectivele care ne-au ghidat în cadrul negocierilor interinstituționale cu Parlamentul și Consiliul. Acordul provizoriu la care am ajuns în trialog nu a fost confirmat pentru că nu a existat o majoritate suficientă între statele membre. Dar eu cred că acest compromis ar trebui să ne inspire în munca pe care o mai avem de făcut. Domnule președinte, dragă domnule raportor, raportor din umbră, membrii Parlamentului European. Acest Parlament are acum ocazia să își convină poziția în primă lectură, deschizând astfel calea pentru progrese suplimentare în acest dosar important. Mă bazez pe spiritul dumneavoastră constructiv și pe motivația noastră împărtășită pentru a folosi în mod uh, pozitiv această oportunitate, pentru că asta așteaptă și cetățenii, și lucrătorii, și întreprinderile din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă comisar. Iar acum haideți să ascultăm vorbitorilor în numele grupurilor politice. În această prima fază nu se acceptă cartonașele albate. Pentru PP are cuvântul 1 și jumătate, domnul Șulțe. Stimate domnule președinte, stimată doamnă comisar, domnilor și domnilor, din punctul meu de vedere, coordonarea sistemelor de asigurări sociale este unul dintre principiile cele mai importante care au adus îmbunătățiri în Europa. Pentru că reglementăm circulația lucrătorilor, una dintre ideile de bază la fundamentul Uniunii Europene. Dragi colegi, din păcate acest dosar este foarte complex și am avut mult prea puțin timp la dispoziție. Propunerea Comisiei a venit relativ târziu și acum înainte de alegerile europene sigur că este greu să obținem un a fost greu să obținem un acord mulțumitor. Am avut mult prea puțin timp și pentru trialog. În mod evident, prea puțin timp pentru a ajunge la un acord pe care să-l poată vota și Consiliul. Și totuși, în trialog am reușit uh, să obținem multe lucruri. De exemplu, avem reguli de coordonare pentru îngrijirea pe termen lung, avem uh, o derogare importantă în ceea ce privește lucrătorii detașați. Uh, există și părți umbrite. Nu-mi place, de exemplu, ideea că uh, trebuie să fie notificată fiecare detașare cum dorește Parlamentul European. O idee bună, dar acest lucru ar necesita o tehnologie pe care nu o avem încă și în ceea ce privește prestațiile de șomaj, mi se pare că mergem un pic prea departe. Uh, s-a vorbit despre exportarea drepturilor de șomaj și despre uh, faptul că anumite persoane ar putea să se deplaseze între statele membre făcând un fel de turism social. Eu cred că am putea să obținem un rezultat mai bun, dar pentru asta avem nevoie de mai mult timp în noul Parlament după alegerile europene și grupul PPE va fi pregătit să contribuie pentru ca după alegerile europene să ajungem la un rezultat mai bun. Mulțumesc! Ungherius, pentru grupul de dei de... Domnule Ungherius, pentru SND, un minut și jumătate, vă rog. Voor ons ligt een veelomvattend pakket waar absoluut goede dingen in zitten. Mulțumesc! Uh, Doamne, domnule președinte, acest pachet are multe lucruri bune, însă are și minusuri. Eu consider că ar trebui să spunem că ne opunem ă, nu neapărat pachetului, ci împotriva modului în care ar fi pus în aplicare în uh, țările de jos uh, am avut două cazuri de fraudă organizată cu uh, plata ajutoarelor de șomaj. Noi trebuie să fim siguri că toată lumea contribuie la sistem și nimeni nu, primi, nu primește un beneficiu nejustificat, pentru că toți ne aducem contribuția, inclusiv lucrătorilor, sigur, lucrătorii. Și, în practică, Eh, n-ar fi nicio obligație să caute locuri de muncă persoanele care nu beneficiază de unul. Noi am creat un fel de uh, carusel al exporturilor și adesea oamenii sunt uh, angajați perioade scurte de timp și apoi uh, beneficiază mult timp de ajutorul de șomaj și nu ne dorim așa ceva. Credem că prioritară este solidaritatea sistemului și, din păcate, nu este asigurată prin această propunere. Mulțumesc acum doamna Steven de la grupul ECR, un minut și jumătate. Domnule președinte, dragi colegi, suntem cu toții de acord că frauda socială trebuie să fie combătută în mod serios deci, autoritățile de inspecție din toate statele membre trebuie să poată colabora mult mai rapid și mult mai bine. Și e nevoie de garantarea unui număr uh, de zile de uh, muncă pentru ca uh, un lucrător care vine în țara noastră să poată să ceară prestații sociale. Nu poți să mergi într-o țară și să ai pretenția să primești beneficii, prestații de șomaj, de exemplu. Uh, propunerea comisiei uh, vorbește despre cele trei luni de lucru înainte să poți primi prestații sociale, șase luni ar fi și mai bine. Dar, din păcate, stânga vrea să limiteze acest timp la o singură zi, ceea ce e o nebunie, se subminează astfel fundamentul uh, sistemelor noastre de securitate socială. Cei din stânga, Parlamentul European, vor de asemenea ca uh, cei care primesc prestații de șomaj să își poată exporta acest drept și când se întorc în țara lor, ceea ce face imposibile controlele și deschide uh, uh ușa fraudelor. Asta ar însemna că foarte mulți oameni care primesc uh, uh, prestații sociale s-ar putea întoarce în țările lor și să nu-și caute un alt loc de muncă, uh, trăind în același timp foarte confortabil în țara lor cu prestația socială pe care o primesc din alt stat. Uh, țara mea nu dorește să fie un produs de export. Dacă nu se plătesc contribuții, nu trebuie primite prestații. Mulțumesc! În numele alte, doamna Harkin, două minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, ca legiuitori, avem responsabilitatea de a ne asigura că orice fel de legislație vom susține, situația actuală se va îmbunătăți mâine și se vor identifica problemele sau blocajele și, de asemenea, vom contribui la o circulație liberă și echitabilă a lucrătorilor în siguranță, cu încredere, cu echitate socială și cu egalitate pentru toți. Este criteriul, criteriul după care ne conducem noi de la cei de la ALDE și noi credem că propunerea inițială a propunerii este o încercare decentă să realizăm uh, un uh, regim îmbunătățit. Există în documentul, a existat în documentul Comisiei un număr de elemente pozitive, dar Consiliul nu le-a putut susține. Și în raportul de astăzi sunt uh, elemente pozitive în ce privește beneficiile pentru familie, îngrijiri de sănătate pe termen lung, uh, apoi uh, de, în legătură cu jurisprudența Curții de Justiție, însă cred că, credem că amendamentele la articolul 13, care putea include șoferii, ar cauza un adevărat coșmar și pentru șofer și pentru angajatori și potențial uh, șoferii ar fi supuși unui număr diferit de uh, sisteme de uh, protecție socială și noi nu ne nu suntem de acord, nu credem că Uh, cei de la frontieră ar, ar trebui să aleagă ce uh, sistem își doresc. E un sistem care subminează contractul social între lucrătorii transfrontalieri și lucrătorii naționali și cauzează haos. Nu susținem nici limitarea la o zi pentru că s-ar crea din nou diferențe între cei transfrontalieri și cei naționali am putea uh, crea echilibru. Deci dacă nu se acceptă aceste amendamente, totuși uh, amendamentele noastre nu sunt acceptate, atunci uh, nu se va crea acest uh, echilibru pe care îl dorim. Oricum, mulțumim raportorului și raportorilor din umbră pentru angajamentul acest dosar. În tot cazul, am făcut toate eforturile ca să avem un raport cât mai bun. Mulțumesc pentru GUE, doamna Zimbar, acum două minute. Da, Montan. Domnilor și domnilor, după ce am auzit, uh, i-am auzit pe colegi, mi se pare că o parte dintre colegii din Parlament de fapt, nu vor să înțeleagă principiul de bază al coordonării sistemelor de securitate sociale. E vorba de posibilitatea de a îți purta cu tine, de, să, de a ți se recunoaște drepturile sociale pe care deja le-ai dobândit într-un alt stat membru. Uh, deci lumea spune că nu poți să vii și să uh, primești prestații sociale dacă n-ai plătit uh, contribuții în statul respectiv. Acest lucru nu recunoaște tocmai acest principiu de bază. Uh, vorbiți doar despre mobilitate în Uniunea Europeană. Vă rog, opriți-vă din folosirea tuturor acestor șiretlicuri și vreți Uh, vă, văd că vreți să uh, respingeți acest raport. Uh, nu e democratic acest lucru. Să vrei să închei dezbaterea și să vrei să nu ai un vot în această legislatură, nu are nimic de a face cu democrația parlamentară. Uniunea Europeană este distrusă tocmai prin uh, această dorință de a-și alege fiecare doar ce îi place. Cir- libera circulație este garantată în Uniunea Europeană și libera circulație a drepturilor sociale trebuie să fie garantată. Um, am ajuns la o poziție foarte avansată în negocieri pe care o supunem dezbaterii și pe care, din păcate, nu putem să o votăm. Noi, de mult timp, considerăm că ar trebui să existe uh, o perioadă de șase luni um, de uh, exportabilitate exportabilitatea drepturilor. Um, considerăm că prestațiile sociale ar trebui să fie coordonate între toate statele membre și nu suntem de acord cu anumite încercări ale conservatorilor și extremei uh, drepte să uh, indexeze uh, prestațiile pentru, alocațiile pentru copii. Uh, de exemplu, lucrătorii din Germania sau din uh, Austria sau din alte țări ar trebui să primească mai mici uh, alocații pentru creșterea copilului mai mici, doar pentru că copiii lor trăiesc în uh, România sau în Polonia sau în Ungaria. Nu este corect acest lucru. Oamenii aceștia trebuie să aibă posibilitatea să își viziteze copiii când vor și să le ofere exact aceleași uh, alocații ca și ceilalți lucrători din țara respectivă. Nimeni nu trebuie să fie tratat ca un cetățean european de clasa a doua. Acest lucru trebuie să se aplice și la prestațiile de șomaj. Dacă ai plătit contribuții într-un stat membru, acest lucru trebuie să fie recunoscut și în celelalte state membre. Și aceasta este o lacună fundamentală în circulația, libera circulație din, Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că toate țările uh, recunosc dreptul cetățenilor la securitate socială. Mulțumesc. În numele verzilor, domnule Lambert, două minute jumate. Am anche i voti stamattina. Haideți să respectăm timpul alocat pentru că ne așteaptă voturile apoi. Vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Când am venit eu în Parlamentul European acum 20 de ani, Primul uh, dosar de care m-am ocupat era revizuirea coordonării sistemelor de, siguranță de securitate socială și am uh, votat uh, acest regulament și regulamentul 883 și speram atunci că până la sfârșitul carierei mele vom vota un acord similar cu Consiliul privind actualizarea cea mai recentă. Din păcate lucrurile nu stau așa din cauza blocajului de la Consiliu. De ce se întâmplă asta? Pentru că acest dosar uh, a devenit un mix de interese guste naționale. Oamenii încearcă să rezolve probleme care nu și-au locul aici prin acest uh, regulament. Grupul meu dorește să pună accent pe cetățenii în acest text, iar miezul aceste, acesta este miezul abordării. Cetățenii aceștia nu sunt doar lucrători și, și membrii lor și membrii familiilor lor, uh, studenți, călători și așa mai departe. Oricine este, este acoperit de un sistem de asigurare socială. Și ne bucurăm că mm, îngrijirea pe termen lung a fost inclusă în acest regulament actualizat, dar considerăm că majoritatea covârșitoare a cetățenilor și a angajatorilor doresc să respecte regulile și să-și protejeze drepturile. Deci, pentru asta e nevoie ca regulile să fie clare și ușor de respectat, cu oarecare flexibilitate care să oglindească realitatea vieții de zi cu zi este bine, în egală măsură, să existe o administrație eficientă care să răspundă rapid cetățenilor și să-i ajute, nu să reprezintă o piedică birocratică care să îi facă pe oameni să-și asume riscuri. În general, sprijinim uh, uh, raportul Comisiei. Singurul amendament 197 pe care l-am uh, reintrodus noi se referă la aceste formulare A1 și uh, noi am propus uh, emiterea unui formular deschis A1 care să fie valabil uh, trei luni pentru ca o persoană care care călătorește în scopuri de afaceri să nu trebuiască să solicite de mai multe ori uh, acest formular, pe, uh, altfel, astfel făcând economii de timp. În ceea ce privește uh, indexarea alocațiilor de familie, nu suntem de acord cu acest lucru. Considerăm că mm, lucrătorii transfrontalieri au drepturi egale, iar această eficientă nu este, la, nu este atât de, de eficientă și rentabilă cum consideră unele guverne. Uh, acest raport uh, consolidează posibilitatea de supraveghere din partea statelor membre, iar acestea pot să adopte întotdeauna măsuri bilaterale dacă este nevoie de acestea, ceea ce este mai normal decât să, încerc, să încercăm să adaptăm regulamentul pentru a rezolva o problemă bilaterală. Considerăm că s-a găsit o temelie puternică pentru această propunere și aceasta oferă o temelie puternică pentru negocierile din următorul mandat. Vă mulțumesc. Ce... L'onorevole Schulze che... Domnul Schulze, spune președintele, domnule Schulze, dar se pare că nu mai este în sală. Vă rog, ați cerut cuvântul, dar nu știu din ce motiv. Vă rog. Domnule președinte, uh, înțeleg că nu e permisă utilizarea cartonașului albastru, dar vreau să spun, ați venit cu 10 minute, mai, 10 minute mai târziu, am început dezbaterea cu 10 minute mai târziu și de aceea nu putem folosi cartonașul albastru. Dacă aș fi putut, aș fi vrut să o întreb pe doamna Zimmer de ce vorbește de șiretlicuri atunci când uh, un partid își uh, folosește dreptul legitim de a prezenta amendamente. Dacă ați fi venit la timp, am fi putut folosi chiar și cartonașele albastre, domnule președinte. Di che cosa? Non capisco qual è il motivo. Dar nu înțeleg motivul, spune președintele. <laughs> No, no, un attimo. Adesso c'è nome del gruppo. În fine, acum în uh, numele grupului FDD are cuvântul domnul Coburn. Vă rog, trei minute și jumătate. Nu ce? Se pare că nu este în sală. Bun, atunci trecem la grupul ENF și are cuvântul doamna Mela. Mulțumesc, domnule președinte ce privește acest text, grupul nostru a avut o poziție de așteptare și de reflexie, pentru că e un text mai vechi și permite libera circulație a persoanelor, de fapt, și uh, poate să fie înțeles în cadrul cooperării așa cum o înțelegem noi, a Alianței Europene a Națiunilor pe care ne-o dorim noi. Acest text aducea câteva îmbunătățiri, credem noi, uh, mai ales în ce privește securitatea pentru lucrătorii transfrontalieri și pentru familiile uh, cu membri care lucrează în țări diferite, în măsura în care, sigur, ne dorim și noi ca această dogmă absolută a țării în care se uh, colectează impozitele uh, să devină și a țării în care se încasează prestațiile. Însă avem și câteva regrete în legătură cu textul un foarte mare regret în ce privește uh, perimetrul în care se aplică uh, asigurarea pentru maladiile pe, de lungă durată. În Franța sunt 70% uh, din bugetul pentru asigurările sociale aceste maladii și poate nu numai în Franța și regretăm și faptul că în textul prezentat de raportor uh, obligația legală de reședință a dispărut și acum ne bazăm doar pe o jurisprudență care poate fi interpretată în mai multe feluri și nu ne convine nici faptul că din cauza unor opoziții și aici mă uit spre dreapta, nu avem posibilitatea și de aceea nu uh, a avut succes trilogul, deci nu avem posibilitatea de a fi asigurați de autorizația prealabilă și din toate aceste motive e clar, noi ne dorim ca textul să fie votat pentru că este un pas înainte, dar cerem ca sistemul de fraude potențiale să fie stopat cu acest text. Trebuie imperativ să existe o autorizație prealabilă. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum domnul Sosniers, vă rog, un minut de la neafiliați. Mulțumesc, domnul președinte. Fiecare situație în care se ia de la unii pentru a se da altora, reprezintă o situație în care se, uh, se ia de la cei care lucrează și da celor uh, care nu lucrează este aberantă. Noi dorim să existe solidaritate uh, între cei care nu dau și cei care dau. Asta duce la birocrație. Dacă vreți o definiție a unei călătorii de afaceri, este absurd așa ceva. Nu spuneți că vreți să asigurați libertatea de uh, circulație și în același timp aveți autorizații, inspecții și așa mai departe. Spuneți că uh, s-ar putea ca cotizațiile, uh, asigurările sociale, drepturile de asigurare socială s-ar putea să fie o problemă. Hai să renunțăm la el. Dacă vorbim despre fraude și vreți să uh, eliminați frauda, să se termine cu drepturile sociale. Stânga dorește să facă să treacă niște proiecte controversate, chiar dacă știe prea bine că oamenii s-au săturat, gata cu standardele duble, vorbesc despre democrație, dar oamenii nu mai vor experimente socialiste. Mulțumesc! bună, am dat ascultare reprezentanților grupurilor politice. Acum trecem la dezbatere. Domnule David Casa, aveți un minut și jumătate la dispoziție, vă rog din hija leġiżlazzjoni importanti ħafna li se jkollha riperkussjonijiet. Mulțumesc. E o legislație care va avea efecte asupra tuturor statelor membre și libertății de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană. Amendamentele propuse merg în profunzime și se referă la măsuri pentru șomeri, pentru beneficiile, pentru ajutorul de sănătate pe termen lung, se referă la lucrătorii detașați eh, și alte aspecte, însă vedem că sunt poziții divergente în legătură cu acest text și atunci ne susținem de întrebare dacă vom realiza sau nu obiectivele. Cred că mai avem multe de făcut. Faptul că nu există un uh, acord intermediar este într-adevăr un risc. Și iată că la Consiliu nu există o majoritate, deci nu ne permitem să facem greșeli. Trebuie să ne asigurăm că orice greșeală în legislație îmbunătățește viețile oamenilor și nu creează obstacole uh, pentru cetățeni, pentru angajatori, angajați și lucrători independenți. Știu că există o serie de amendamente propuse și trebuie să ne asigurăm uh, că amendamentele îmbunătățesc legislația și sunt în beneficiu tuturor cetățenilor europeni. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, cu care n-am fost întotdeauna de acord, dar oricum le mulțumesc pentru eforturile făcute de a găsi o soluție care să poată beneficia de consens pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Bresson, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. E clar că aducerea la, la zi a normelor pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor și a asigura acces echitabil la sistemul de securitate socială pentru lucrătorii mobili care continuă și cât foarte mulți în Europa. Deci toate acestea reprezintă un pas important pentru o Europa mai inclusivă, mai socială, coordonarea regimurilor de securitate socială e în contra principiului european al libertății de mișcare Chiar dacă, sigur, regimurile de securitate socială sunt uh, de aparajul statelor membre, e vorba aici doar de o coordonare, dar această coordonare ar fi fost totuși o mare, mare pas înainte spre mai mare claritate și armonizare a legislației. Însă sunt unele chestiuni pe care noi le considerăm importante, cum sunt cele referitoare la lucrătorii transfrontalieri, care pot hotărâ de unde să primească ajutor de șomaj sunt uh, lucrători în poziție fragilă care merită să fie protejați, apoi mai este un punct uh, complex și discutat uh, referitor la modul și la locul unde se primește indemnizația de șomaj pentru cei care își caută de muncă în alt stat european. Sunt norme care, din păcate, nu vor putea fi definite acum complet și e păcat pentru că eu consider că pe propunerile de la trialog, dacă s-ar fi ajuns la un acord, am fi putut obține un rezultat bun. După cum spuneați, doamnă comisar, din nefericire, vom amâna lucrurile astea pentru data viitoare. Mulțumesc. Mulțumesc un minut acum, domnul Fistisen. Den lovgivning, som man er på vej til at vedtage her. Mulțumesc. Legislația pe care vrem să o aprobăm se referă la beneficiile, la prestațiile sociale în întreaga Uniune Europeană. Este încă un reper pe un drum uh, marcat de foarte multe contestații, dumping social, mi se pare că lucrurile merg în direcția greșită. Uh, acest regulament nu va aduce aceleași drepturi pentru toți cetățenii europeni în toată Uniunea Europeană. De fapt, lucrătorii um, nelocali vor avea drepturi mai bune decât lucrătorii locali. Să ne gândim la ce se întâmplă în Danemarca, uh, vor fi impuse anumite niveluri în legislație pe care nu le aveam până acum. Este foarte important, cred eu, să ne asigurăm că ne menținem sistemele de securitate sociale naționale, să ne asigurăm că oferim aceleași condiții tuturor și dacă nu putem face acest lucru, atunci măcar să putem indexa prestațiile sociale, astfel încât să nu ajungem în situații de necorectitudine, uh, fie că vorbim despre alocații sau alte tipuri de prestații oferite uh, cetățenilor europeni în Danemarca. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tom, două minute jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre cele patru libertăți a cetățenilor europeni este libertatea de circulație a lucrătorilor, care nu poate să se întâmple fără garanții sociale și fără o coordonare a sistemelor de securitate socială din partea statelor membre. În momentul în care lucrătorii mobili circulă între statele membre în scopul muncii, eh, trebuie să-și poată lua cu ei drepturile sociale. Este clar că numărul uh, lucrătorilor transfrontaliere ar putea crește dacă s-ar coordona mai bine sistemele de securitate sociale între statele membre vecine. Din păcate, însă, regulamentul actual este învechit și trebuie actualizat. S-a, lucrat foarte mult uh, la PETI și la ocupare la aceste comisii, dar acordul final nu a fost posibil din cauza um, scindării Consiliului. Însă uh, s-ar putea să ne întoarcem la acest subiect pe viitor, de fapt cu siguranță, și vreau să subliniez faptul că discriminarea națională a lucrătorilor uh, mobili uh, este interzisă de lege prin tratat și aceste bariere artificiale în calea um, lucrătorilor din estul Europei în ceea ce privește contribuțiile sociale este regretabilă și nu sunt de acord cu indexarea uh, cotizațiilor uh, sociale în țara de reședință a copiilor, fiindcă această măsură este o dovadă de discriminare și creează costuri suplimentare și bariere birocratice inutile. Iar astfel de măsuri de discriminatorii nu vor fi incluse în măsurile viitoare în ceea ce privește și în textele viitoare în ceea ce privește uh, coordonarea sistemelor de asigurare sociale. Mulțumesc, doamna Cari. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi uh, discutăm uh, un lucru foarte important și ne punem întrebarea în ce măsură Uniunea Europeană um, are dreptul să se amestece aceste chestiuni la nivel național. Știm că țările membre au sisteme foarte diverse și ceea ce ar putea să fie bun pentru o țară ar putea să aibă consecințe catastrofice în altă țară. Trebuie să ne protejăm cetățenii, dar să nu subminăm în egală măsură sistemele de securitate socială. Propunerea care se discută astăzi um, riscă, din păcate, subminarea sistemului danez, care se bazează pe solidaritate. Solidaritate față de lucrători și solidaritate față de șomeri. Dreptul uh, la șomaj după o zi de lucru în Uniunea Europeană și această perioadă de șase luni sunt chestiuni foarte importante și uh, ar putea să aibă consecințe catastrofice în ceea ce privește dumpingul social. Deci uh, um, se poate implica Uniunea Europeană în aceste chestiuni? Răspunsul meu este nu. Uniunea Europeană ar trebui să nu se bage aici. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Reintec. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, această drama Brexitului pe care o vedem uh, în Marea Britanie n-a început acum trei ani la referendum. Vreme de decenii înainte, în mod sistematic s-a făcut propaganda împotriva Uniunii Europene și mai ales în ultimii ani împotriva cetățenilor europeni care trăiesc în Marea Britanie. Această dezbatere foarte adesea s-a bazat pe o discuție legată de indexarea prestațiilor pentru creșterea copiilor. O dezbatere care nu Uh, contribuie deloc la egalitatea socială în Marea Britanie, creează doar un mediu toxic și divizează societatea. Și vreau să vă spun foarte clar, o indexare a alocațiilor pentru copii nu rezolvă în Marea Britanie niciun fel de problemă legată de inechitate socială și nici în alte țări. Duce doar la uh, nedreptate față de cetățeni și creează mai multă birocrație. Și de aceea, dacă vrem să trăim într-o Europa socială unită, atunci trebuie să eliminăm indexarea alocațiilor pentru copii copii. În același timp, trebuie să spunem foarte clar că trebuie să facem mult mai mult pentru egalitate socială uh, în Uniunea Europeană. Pentru că tocmai aceia care sunt cei mai afectați de sărăcie sunt cei care în Marea Britanie au votat în masă pentru referendum, uh, pentru ieșirea din uh, Uniunea Europeană. Trebuie să ne fie foarte clar că premisele pentru Brexit se găsesc în toate statele Uniunii Europene cresc, crește inegalitatea socială și propaganda împotriva Uniunii Europene. Acestea sunt un amestec exploziv și dacă vrem ca acest proiect european comun să continue, atunci trebuie ca acesta, acest proiect să devină mai social și atunci trebuie să ne punem toți eforturile în comun și o coordonare a sistemelor de asigurări sociale este o premisă esențială pentru acest lucru. Mulțumesc! Thank you. Our next speaker for one... Mulțumesc. Acum pentru un minut și jumătate are continuare doamna Iadlovietska. Mulțumesc. Negocierile vor fi uh, duse de noul Parlament și fac apel la ei să fie, să aibă uh, mare grijă să asigurăm echitatea pentru lucrătorii imigranți. Cei care vor să se mute în altă țară, să înceapă munca, trebuie să fie acoperiți cât mai rapid posibil de sistemul din țara de primire e important să fie extinsă perioada când li se exportă drepturile de șomaj de la 3 la 6 luni. E nevoie de salute și pentru lucrătorii transfrontalieri, indexarea beneficiilor pentru familie nu cred că ar trebui să se ia în discuție. Oricum, uh, o problemă mare este birocrația, chiar și în acest moment, să nu ne gândim ce se va putea întâmpla în viitor prin uh, uh cerințe suplimentare. Președinte, vă rog să încetiniți ritmul. Da, uh, mulțumesc piața eh, securității sociale va putea fi fragmentată, trebuie să existe claritate unde anume se plătesc eh, drepturile, unde se furnizează securitatea socială. Deci avem o perioadă de 24 de luni în care să fie plătite aceste drepturi. Apoi, articolul 13

Mulțumesc, doamnă președinte. Mobilitatea lucrătorilor a deschis această uh, problemă a securității sociale la nivel transfrontalier. Pentru a-și putea uh, folosi drepturile, autoritățile în domeniu trebuie să colaboreze mai bine. Sunt conștientă de nevoia de a aduce îmbunătățiri în acest domeniu, dar nu pot să accept soluția propusă pentru că ea introduce, de fapt, complicații suplimentare și deschide o portiță pentru fraudă. Uh, Uh, asigurările sociale ar trebui să fie o competență primară a statelor membre ca și până acum și prestațiile sociale ar trebui să fie plătite de statele de uh, reședință. Un lucrător nu ar trebui să aibă uh, dreptul la prestații sociale un lucrător care caută de lucru într-un alt stat membru și uh, dacă începe să primească prestații sociale în alt stat membru, atunci trebuie să-și piardă acest drept în statul de ultima uh, statul ultimei încadrări în muncă. Uh, cred că aceste dispoziții doar ar complica situația. Mulțumesc, domnul Lockegaard. Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, partidul meu, uh, noi considerăm că condițiile trebuie să fie echitabile pentru toți lucrătorii în Europa, dar e dificil cu această legislație. Pentru că uh, legislația cred că creează mm, incertitudine juridică, vor fi probleme cu diferențele create între lucrători. Ehm, ar putea fi o situație de export al beneficiilor. Noi ne-am dorit o propunere care, din nefericire, nu s-a bucurat de succes eh, și poziția pe care am preferat-o noi ar fi mai degrabă propunerea inițială a Comisiei și cred că ar trebui să respingem textul așa cum a fost acum modificat. Mulțumesc acum, doamna Cuneva, un minut, vă rog. Mulțumesc. Toate țările din Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană au sisteme sociale diferite. Au reguli bugetare diferite și reguli diferite în ceea ce privește alocarea prestațiilor sociale, a alocațiilor de șomaj, alocațiilor familiale și așa mai departe. Dar Avem mai multe întrebări uh, importante. Vrem o Europa unită sau nu? Ne dorim libera circulație a cetățenilor, a lucrătorilor sau nu? Vrem sau nu vrem să punem capăt discriminării împotriva lucrătorilor uh, din Grecia care se mută în altă țară. De pildă, sunt de acord cu domnul Balas și acest raport a fost sprijinit de un număr mare de membri din Parlamentul European și este singura posibilitate de a registra progres în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială și singura posibilitate de a elimina, elimina discrepanțe și de a avea o Europa cu adevărat unită. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lope Fontani, un minut și jumătate. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Instituțiile europene trebuie să continue munca pentru a facilita ca libera circulație a muncitorilor să fie însoțită de garanțiile a drepturilor acestora. E păcat că nu s-a ajuns la o majoritate calificată la Consiliu, pentru că propunerea avea aspecte pozitive, cum ar fi uh, creșterea perioadei de exportare a mm, perioade de ajutor de șomaj, astfel uh, ar fi putut lucrătorii să aibă mai, multă mobilitate, mai bună mobilitate și să-și găsească mai ușor un loc de muncă, apoi transferul prestațiilor uh, pentru îngrijirea de lungă durată, apoi principiul legalității de tratament care evită indexarea pentru copiii aflați în, aflați în întreținere. Ar fi fost important să se respecte caracterul specific al sectorilor de înaltă mobilitate, de care trebuie ținut cont când se legislează și astăzi e ultima mea intervenție în acest Parlament și aș dori să, uh, în final, să vă mulțumesc pentru acești 10 ani în care am muncit mult. Uh, am găsit uh, înțelegere între diferitele grupuri politice și mă refer concret la Comisia de Ocupare. Aici am reușit să muncim în favoarea celor mai defavorizați. Uh, un efort care în multe cazuri nici măcar nu este cunoscut de cetățenii europeni. Aș dori doar ca această concordie să existe și în următoarea legislatură, pentru că e important acest aspect dacă ne dorim o Uniune mai puternică și mai unită. Mulțumesc, mulțumesc și doamnei comisar. Mulțumesc, doamnă, pentru contribuția dumneavoastră. Sunt convinsă că publicul uh, va afla la timp munca Parlamentului. Acum, pentru un minut, domnul Deci are cuvântul. Sehr geehrte Präsidentin, Simată doamnă președinte, simată doamnă comisar, astăzi am avea posibilitatea să scriem istorie, o istorie reușită. Uh, aceeași remunerare pentru aceeași muncă în același loc și aceleași prestații sociale, aceleași drepturi sociale. Guillaume Palace a ajuns la un rezultat bun în această luptă. Piața internă europeană nu constă doar în euro și libertate de circulație, ci și în asigurarea acestor drepturi. Drepturile pe care le-a prevăzut Guillaume Balas pentru lucrători sunt importante pentru mobilitatea oamenilor și îi va susține, de fapt, pe europeni. Exportarea uh, prestațiilor uh, sociale uh, sunt necesar, e necesară din punct de vedere practic. Propaganda naționalistă, din, păcat, din păcate, mi se pare un abuz. Eu mâine vă, mă voi pronunța pentru revizuirea coordonării sistemelor de securitate socială, uh, sud împotriva nord, est împotriva vest. Uh, ar trebui să lăsăm această propagandă naționaliștilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Van den Candelare, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ieri, am uh, aprobat Autoritatea Europeană a Muncii și ne-am ocupat de tot felul de prevederi, cum ar fi detașarea lucrătorilor și principiul pentru muncă egală, plată egală și echilibrul între viața de muncă și viața de familie. Trebuie să ne ocupăm și de securitatea socială. Acest dosar tehnic a devenit unul exploziv în mass media. Raportul se ocupă se uh, ocupă de problema, de rezolvarea problemei, care țară uh, se, este însărcinată cu plata prestațiilor sociale? Uneori uh, poți să obții prestații sociale și să ai drepturi sociale în două țări în uh, sistemul actual. Eu o să, totuși o să mă abțin la vot. Din cauza acestui criteriu de o lună, și aici revin la ce a spus Ana Tyson, o lună de muncă nu reprezintă neapărat o legătură puternică cu piața muncii. Și, va, și cred că trebuie să evităm acest turism pentru uh, asigurările sociale. Domnul Christensen are cuvântul. Mulțumesc sunt de acord. Noi trebuie să avem reguli clare și trebuie ca lucrătorii noștri să beneficieze de securitate, dar e nevoie de alt echilibru, un echilibru mai bun decât cel din acest raport. Trebuie să avem drepturi echitabile, o situație în care să nu existe discriminări uh, la adresa lucrătorilor interni față de lucrătorii care vin din alte țări. Avem mai multe probleme. În primul rând, să existe uh, asigurări încă din prima zi, apoi uh, piețele muncii să fie echipate pentru ca să rezolve asemenea situații. De exemplu, șomerii pe termen scurt. Cred că în acest caz țara de origine e mai relevantă, deci avem nevoie de o perioadă mai lungă decât 3 luni. 6 luni au fost sugerate. Știm că avem și politici diferite pe piețele de muncă. Adesea uh, ele vor avea de suferit din pricina acestor, acestei legislații. Apoi există și exportul beneficiilor, ajutoarelor. De aceea noi considerăm că uh, princip, uh, principiul de acum trebuie menținut. Apoi în ce privește lucrătorii Uh, de la frontieră, e nevoie de reguli mai clare decât sunt prevăzute în acest text. Mulțumesc și acum domnul Lenar, sunt minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Tot mai mulți cetățeni europeni uh, trăiesc sau lucrează într-o țară diferită de țara lor de origine și tocmai uh, pentru acești oameni trebuie să avem o bună reglementare a sistemelor de securitate socială. Acești oameni nu trebuie lăsați în bătea vântului nu ar, numai pentru faptul că au trecut o frontieră în Europa. Acest uh, principiu este esențial și în zona de unde vin eu. Uh, acest document conține multe lucruri bune, dar va trebui, din păcate, să votez împotrivă. Din cauza prestațiilor uh, de șomaj, acestea sunt foarte importante și cei care sunt în șomaj trebuie ajutați să-și găsească un loc de muncă. Acest lucru e bun și pentru ei și pentru societate în general și de aceea trebuie să ne asigurăm că se creează și stimulantele necesare pentru ca oamenii să caute un loc de muncă și uh, dacă există prestații uh, de șomaj, foarte adesea nu mai există stimulentul. Um, exportăm aproximativ 4.000 uh, de prestații sociale în fiecare an, doar 4,6% 0,6% dintre oameni își găsesc un loc de muncă în, uh, într-o perioadă de timp rezonabilă, ceea ce este um, revoltător și subminează sistemele noastre de securitate socială, sistemul corect pe care vrem să-l aplicăm în țările noastre. Dacă vom dubla această cifră de export, fără să existe adevărate stimulente pentru ca oamenii să-și caute un nou loc de muncă, uh, acest lucru nu este responsabil și nu poate fi uh, acceptat de partidul meu. Mulțumesc, doamna Arena, un minut. Uf, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Libertățile fundamentale, dintre care și libertatea de circulație, vin cu anumite reguli. Reguli de mobilitate a lucrătorilor, de pildă, acestea sunt reguli de protecție socială, fiindcă Europa este o Europa protecției sociale. Uh, și uh, reguli uh, împotriva concurenței neloiale, iar revizuirea coordonării sistemelor de securitate socială propusă uh, de domnul Balas în acest raport merge în direcția cea bună și mm, poate e loc de mai bine, dar uh, dar e nevoie de propuneri clare pentru a îmbunătăți situația drepturilor lucrătorilor în Uniunea Europeană și pentru a combate frauda, uh, care este un sport uh, pe care îl practică nu șomerii uh, care vor să stea cu burta la soare, ci de firme care nu au scrupule și care angajează lucrători neprotejați în Uniunea Europeană. Iată de, de ce e nevoie să se întărească sistemele de securitate socială și trebuie să combatem această fraudă. Iată de ce trebuie să sprijinim această propunere pentru a confirma poziția Parlamentului European ca fiind, o poziție, ca fiind poziția Uniunii Europene, o poziție europeană și nu trebuie să ne alăturăm pozițiilor naționale sau chiar naționaliste ale unor state membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Ribeiro. Obrigada. Mulțumesc! Aceasta este ultima mea intervenție în plenară și dați-mi voie, doamna uh, președinte, să fac un bilanț al priorităților acestui mandat, acestui mandat iar coordonarea sistemelor de securitate socială oglindește foarte bine prioritățile noastre sociale. În primul rând este vorba despre protecția modelului social european care ne face pe noi diferiți față de restul lumii, un model care protejează cetățeanul în toate etapele, garantând o mai bună demnitate, mai bune condiții de calitate și condiții sociale și de convergență socială. O convergență care merge mână în mână cu creștere într-o Europa care beneficiază pe urma mobilității, de pe urma diversității, eh, pentru a-și putea folosi la maxim eh, capacitățile fiecare cetățean, mobilitatea trebuie să meargă mână mână în mână cu mai multă răspundere socială pentru a nu ajunge în situații în care se profită de pe urma vulnerabilității și, fra- și fragilității lucrătorilor. Dar Uniunea Europeană cere unitate în ceea ce privește mobilitatea, dar nu poate apoi să se ascundă în spatele naționalismului în ceea ce privește protecția cetățenilor. Noi de asta cerem ca statele membre care se folosesc de mână de operă uh, de mână de lucru, pardon, uh, uh, transfrontaliere să-și asume răspunderea socială pentru acești lucrători și familiile lor. Iată de ce considerăm că prestațiile sociale trebuie să fie plătite la nivelul contribuțiilor statelor membre în care s-a derulat activitatea. Iată de ce trebuie să se garanteze că lucrătorii au aceleași drepturi ca resortisanții țării respective unde lucrează. Libertatea de circulație um, trebuie să meargă mână-mână cu egalitate și în ceea ce privește protecție, pentru ca Europa să fie mai corectă și mai echitabilă. Și vreau să vă spun că a fost o onoare pentru mine să reprezint pe portughezi în Parlamentul European și să, ne, să ne aducem contribuția la o Europa mai socială. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, până doamna președinte, pentru contribuția dumneavoastră. Am colaborat atât de bine la Comisia Agri și vă urez toate cele bune pe viitor. Următorul vorbitor este doamna Smolkova. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Cel mai mare avantaj al Europei Unite este libera circulație a serviciilor și lucrătorilor. Mobilitatea oamenilor este un element semnificativ. Oamenii circulă într o țară în alta, fie că e pentru un loc de muncă sau pentru studii. De aceea trebuie să coordonăm și sistemele de securitate socială, astfel încât să eliminăm birocrația, barierele lingvistice și trebuie să oferim lucrătorilor migranți maximum de susținere și protecție. Coordonarea sistemelor de protecție socială trebuie să fie îmbunătățită și trebuie să garanteze fiecărui lucrător, indiferent de unde vine acel, și indiferent unde lucrează, aceleași drepturi coordonarea trebuie să fie discutată și pentru că există anumite state membre care deja astăzi au uh, făcut uh, niște ajustări, modificări ale legislației privind prestațiile, discriminând lucrători din alte state membre. Un exemplu negativ este Austria și indexarea alocațiilor pentru copii. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Mamichins, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi, doamnă președintă. O mobilitate a muncii crescând înseamnă o protecție mai bună pentru drepturile sociale, însă actualmente există o minoritate care blochează lucrurile la Consiliu. Însă, dragi colegi, vorbim despre lucruri care sunt foarte importante pentru majoritatea lucrătorilor noștri, și anume drepturile lor sociale. În multe cazuri, cetățenii uh, percep uh, uh, calitatea cetățeniei lor pe măsura drepturilor de care beneficiază. E regretabil că Consiliul nu acordă importanță drepturilor sociale. Indexarea aprobată activ de unele țări e o, un mod de a dezagrega Uniunea Europeană, pentru că pune sistemele noastre sociale în competiție, în concurență și favorizează uh, exportul de muncă din noile state membre. Sigur, statele membre au libertatea de a decide condițiile asigurărilor și a drepturilor de șomaj, dar trebuie luate deciziile acestea în conformitate cu principiul tratamentului egal și nu uh, să se discrimineze. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă un vorbitor, domnul Coburn, trei minute jumătate. Mulțumesc, președinte. Mă bucur să vă revăd. Da, e foarte interesant, uh, dar uh, acest lucru este foarte periculos pentru Marea Britanie. Sistemele de, sistemul de securitate socială uh, din Marea Britanie se bazează pe nevoie, nu pe contribuții ca în restul Europei, în Franța, de pildă. Nu poți decât să... îți poți să retragi decât ce ai plătit tu în sistem. Dacă n-ai plătit, nu ai ce să retragi. Iar asta este motivul pentru care migranții fac coadă la cale pentru a ajunge în Marea Britanie. Și nu invers, nu fac coadă la, cal, la Dover pentru a ajunge la cale. Și asta pentru că uh, sistemul de securitate socială este mult mai deschis uh, noveniților. Și asta nu este rău, sistemul nostru este bun pentru ce avem noi, sistemul vostru este bun pentru voi. Însă aceste sisteme instituționale sunt incompatibile. Uh, dacă se aduce vreo schimbare a acestor, acestui sistem, s-ar putea ca întregul sistem să se prăbușească. Princip, este principal, unul dintre principalele motive pentru care am votat uh, pentru Brexit. Ne îngrijorează faptul că ați putea să duceți la prăbușirea sistemului uh, nostru uh, social și, să, și, să, și chiar la colapsul sistemului de sănătate. Fiindcă oamenii ar putea să vină pur și simplu să ne folosească nouă sistemele de asigurări